Colegii, buongiorno. Dragi colegi, bună dimineața. Haideți să începem reuniunea comisiei noastre. O să vă comunic discuțiile pe care le-am avut în reuniunea coordonatorilor în această dimineață. Am hotărât în ceea ce privește misiunea de la Madrid pentru investigarea aspectelor referitoare la uh, legea privind construcțiile în zonele de coastă din Spania, am hotărât să așteptăm o propunere punctuală din partea membrilor grupului de lucru constituit ad hoc în cadrul comisiei noastre. În ceea ce privește celelalte puncte de pe ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor, am amânat luarea deciziilor pentru următoarele reuniuni. Am avut o discuție cu coordonatorii cu privire la organizarea misiunilor în Grecia și Polonia pentru a vedea. Am discutat de asemenea progresele referitoare la inițiativa cetățenească privind apa. Și apoi am început să discutăm în detaliu noul sistem de comunicare al comisiei noastre pe baza unui document de lucru elaborat de secretariat. Am subliniat nevoia ca în cadrul comisiei noastre să găsim o formulă diferită de organizare a activității ca să nu mai avem uh, așa de multe petiții în expectativă, adică um, solicitări din partea cetățenilor europeni care până la urmă nu primesc de zi. Proiectul de ordine de zi pentru următoarea reuniune a Comisiei va fi distribuit. Aspectele esențiale pe care au convenit uh, coordonatorii și care se vor regăsi pe ordinea de zi se referă la primul schimb de opinii pe raportul 2012, uh, avizul privind EIA, avizul privind emisiile din Galicia, Notre-Dame-de-Land, apoi um, uh, ipotecile din Spania, dizabilitățile și pensiile din Ungaria. Acestea au fost subiectele abordate. Nu mai există și alte informații pe care trebuie să vi le dau cu privire la discuțiile coordonatorilor, așa că trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și avem adoptarea proiectului de ordine de zi de astăzi. Punctele esențiale de pe ordinea de zi de astăzi sunt votul privind uh, misiunea din Italia, accesul la documente și informații de mediu, drepturi fundamentale pentru protecția copilului, probleme de mediu care se referă în special la zonele, zonele umede și protejate din regiunea la Valencia. Punctul 21 de pe ordinea de zi a fost anulat. Am primit o comunicare cu privire la rezolvarea chestiunii care face subiectul acestei petiții. De asemenea, vreau să vă informez că în ceea ce privește punctele 10, 11 și 13, vom avea petiționarii în sală alături de noi și vor fi discutate împreună. Punctele referitoare la petițiile de la numerele 14, 15, 17 și 19 și 20. Și vom avea și petiționarul care a depus uh, petiția referitoare la zona umedă din Benicassin de la punctul 23. și reprezentanții autorităților din Valencia vor fi prezenți la acest punct, mi se spune. Aș vrea de asemenea să mulțumesc colegilor care au participat la audiere extrem de importantă care a avut loc ieri, audierea referitoare la cetățenia europeană, pe care am organizat-o împreună cu Comisia Europeană și comisiile Libe și Jurii. Mulțumesc în special uh, secretariatului Georgiana Sandu pentru activitatea depusă, fiindcă am reușit să avem uh, un eveniment care s-a desfășurat în cele mai bune condiții posibile. Uh, doamna Iturgais vrea să intervină. Domnul Iturgais. Señora presidenta, le he dejado terminar porque usted... Nu vreau să intervin atât de mult pe uh, acest punct. Uh, pot să vă las să încheiați uh, cu comunicările președintei, însă vroiam să fac o referire la ordinea de zi, uh, la o petiție încă deschisă 76 bară 9. Grupul meu se opune acestei petiții. Persoanele petiționa, petiția sa a fost retrimisă comisiei noastre de două ori după cum am spus, deja am tratat-o de două ori, uh, am închis-o și ar trebui să fie considerată închisă. Nu au apărut niciun fel de informații noi, deci nu există niciun motiv, să discutăm a treia oară exact aceeași temă. Deci aș dori să mă exprim împotriva redeschiderii acestei petiții. 1266. 1266 este numărul petiției. Sì, quella comunque era una proposta. Sigur, aceasta este o propunere pe care nu se votează. Am luat în orice caz în considerare observațiile dumneavoastră cu privire la petiția 1266 din 2009. Eh, perdón, señor. Entonces le pido que, eh, si nos vamos a tomar la determinación, llevemos dacă se va hotărâ în acest sens, cel puțin să se discute la coordonatori. Se află pe o foaie aici, uh, pe lista petițiilor de discutat, însă propunerea grupului meu a fost să o închidem. Ave, vorbim aici despre o propunere, deci se păstrează pe ordinea de zi cu obiecția făcută de colegul liturgai și nu hotărâm cu privire la redeschiderea acestei petiții acum. Quindi nu rientră. Prin urmare, nu se va regăsi printre petițiile care trebuie redeschise. Allora, a questo punto... Bun. Doamna Colasca. For the votes. Vreau să vă rog să votăm mai rapid pentru că trebuie să fiu la, prezentă și la altă comisie. L'agenda. Prin urmare, se adoptă ordinea de zi de astăzi. Nu cred că mai există obiecții cu privire la uh, procesul, la agenda pentru astăzi. Vă rog, interveniți. Sí, señora presidenta. Doamnă președinte, intervin la acest punct pentru că există o temă de competența comisiei noastre, în legătură cu care a avut loc un schimb de comunicări între mine și președinte, președinta comisiei și secretariat legat de două petiții ale unor cetățeni spanioli, numărul 1201 și 1209, care fac referire la cazul copiilor furați în Spania între 1950 și 1990. Este o temă care preocupă mii de cetățeni spanioli și care afectează drepturile omului din Uniunea Europeană și aș dori ca aceste petiții să fie aprobate spre discuție în uh, comisia noastră. Deci, ca, doresc ca declarația inițială de nediscutare a acestor petiții să fie reconsiderată să, bineînțeles că este vorba de petiții punctuale, însă care pot să fie Uh, generalizate la alte cazuri și au existat precedente uh, în comisia noastră prin care cetățenii au cerut o poziție în acest sens din partea Comisiei Europene. Modific. Mulțumesc că am luat în considerare observațiile dumneavoastră. Există o declarație de admisibilitate, deci prin urmare vom aduce acest subiect în atenția coordonatorilor în una dintre următoarele întâlniri. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Aș vrea să știu dacă cineva are obiecții la procesul verbal al reuniunii din 6 noiembrie și cea din, 6, și cea din 3 decembrie. Dacă nu există obiecții, considerăm aceste două procese verbale adoptate. Să pare că nu există obiecții, deci se aprobă aceste procese verbale. Nu mai există alte comunicări, nu mai există solicitări de intervenție, prin urmare trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, care se referă la votul privind raportul referitor la misiunea din Italia. Din câte înțeleg, doamna Merchis vrea să intervină? Ah, după. Bun. Atunci putem deschide votul. Secretariatul îmi spune că sunt patru verzi, dar de fapt doar trei au drept de vot. O declarație, o sugestie din partea secretariatului a fost acesta. Deschidem votul. Amendamentul 1 la recomandarea 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Să deschis votul. A votat toată lumea, putem închide votul. S-a închis votul. 14 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, la recomandarea 2. S-a deschis votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. se respinge cu 12 voturi pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 3 la recomandarea 4. Cine este pentru? Direct vot electronic, cred. S-a deschis votul. Ați votat? Închidem votul. Același rezultat se respinge. 12 voturi pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 4 la recomandarea 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 4 la recomandarea 5. Votăm acum amendamentul 4 la recomandarea numărul 5. S-a deschis votul. Vot electronic, da. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 voturi pentru și 11 împotrivă. Amendamentul 5 la recomandarea 8. S-a solicitat vot pe părți aici. Votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e mai bine să facem o verificare a votului. Verificăm partea a doua a amendamentului 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se respinge cu 12 voturi pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 6 la recomandarea 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul tehnic numărul 7 la aceeași recomandare 8, 8A, nou. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum raportul cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Votat în unanimitate, 27 de voturi pentru, felicitări colegei Mărchis, care și dau cuvântul pentru comentarii. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori, în primul rând, să Mulțumesc uh, petiționarilor pentru curajul de care au dat uh, dovadă să ne abordeze uh, pentru această problemă recurentă și foarte gravă din Italia. Și mă bucur de faptul că mm, au fost auziți și că mm, plângerile lor sunt foarte importante. E foarte importante să le discutăm la Comisia de Petiții și să arătăm că, iată, cetățenii pot să schimbe mediul în care trăiesc în țara lor sau în Europa. Fiecare vot contează. Și apoi aș mai dori să mulțumesc și colegilor care au participat Uh, la această deplasare, membrii uh, oficiali și neoficiali la această vizită de documentare și iată am dovedit că dacă strângem rândurile, indiferent de partidele din care provenim, putem obține rezultate și îi uh, încurajez pe toți politicienii din Italia să depună eforturi împreună pe acest, în acest domeniu, pentru că e o problemă care persistă de zeci de ani și trebuie să fie soluționată chiar în vremuri de criză. Iată, e o, o ocazie și vom vedea rezultatul alegerilor din uh, Italia la sfârșitul acestei săptămâni și sper sper uh, că toți uh, politicienii vor recunoaște că e o problemă pe care trebuie să o rezolve în mandatul lor. Și bineînțeles aș dori, aș dori să mulțumesc și secretariatului pentru contribuția la succesul acestei misiuni de documentare și sper că data viitoare, când vom merge acolo, vom găsi o Italie curată, în care nu mai există deșeuri și care și-a găsit uh, locul în uh, secolul 21, în care deșeurile sunt o, o resursă și nu mai sunt o problemă. Încora la coleg. Mulțumesc încă o dată colegei Merkis, doamna Ocan. I just want to, uh, to uh, uh support. Aș dori să sprijin în calitate de membru al delegației oficiale, aș dori să sprijin tot ce s-a spus și să subliniez că am avut o cooperare foarte bună uh, cu ocazia acestei delegații. Am uh, reușit uh, să folosim și mm, expertiza, experiența membrilor prezenți acolo și aș dori să mulțumesc și eu petiționarilor care au făcut o treabă minunată, au fost foarte prezenți, s-au implicat, participarea lor ne-a încurajat, a fost o sursă de inspirație pentru noi și putem să constatăm, iată, că s-au uh, făcut progrese importante, deși, bineînțeles că ne-am uh, dorit să nu mai existe niciun fel de deșeu, uh, dar cred că s-ar putea să treacă mult prea mult timp până când acest obiectiv va deveni realitate. Dar, în orice caz, cred că um, um, acest vot poate să reprezinte o soluție parțială la problema deșeurilor. Aș dori să mai spun că s-a făcut un... Comisia a publicat un raport în care se spune că dacă se pune în aplicare legislația europeană cu privire la deșeuri, vom avea 420.000 de noi locuri de muncă. Aceasta ar trebui să fie o idee care să uh, fie în mintea tuturor celor care vorbesc despre problema deșeurilor. E o soluție ideală pentru a crea locuri de muncă care nu pot fi delocalizate. Ele rămân acolo unde sunt create, unde sunt și deșeurile. Și e un mod foarte elegant de a ieși din această criză a șomajului, a resurselor, o criză financiară și așa mai departe. Deci vă rog rog să vă aduceți contribuția la această soluție. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru tot ce a făcut uh, pe această temă. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Iocan! Nu există alte solicitări de intervenție, prin urmare trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Un prim schimb de păreri pe raportul privind vizita de documentare în Galicia și o să-i dau cuvântul uh, colegului Buland, care a fost șeful delegației. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, săptămâna trecută am fost uh, în, la această, în această vizită de documentare în Galicia. Această misiune, din punctul meu de vedere, poate că și ceilalți participanți vor lua cuvântul. Eu cred că s-a derulat foarte bine și acolo am constatat o cooperare foarte strânsă, atât membrii delegației uh, oficiale cât și uh, cei delegații neoficiali au reprezentat bine Parlamentul European și am încercat să uh, reprezentăm cu cinste Parlamentul în fața autorităților locale și a petiționarilor. Această petiție care ne-a fost adresată am constatat că uh, e justificată, că din păcate datează de 15 ani. Prima petiție a fost uh, adresată în urmă cu 15 ani și împreună cu petiționarii și cu autoritățile locale am uh, vizitat mai multe, mai multe ferme și am constatat că, într-adevăr, există probleme legate de uh, poluarea uh, de către uzinele petro chimice, a mediului înconjurător, a cursurilor de apă, a pânzelor freatice. În, o parte din aceste probleme în parte au, au fost soluționate. În locurile pe care le-am vizitat, am vizitat uh, uh uzina de apurare a apei, am constatat că Um, se încalcă legislația spaniolă, autoritățile spaniole um, regionale au uh, depus eforturi foarte intense și aș dori să salut uh, cooperarea cu autoritățile regionale, o cooperare foarte bună pe care am avut-o la fața locului, deci au depus uh, eforturi și au obținut în timp record o soluție cu privire la aceste stații de epurare. Se pare, nu am putut noi să constatăm cu ochii noștri, dar am constatat că aceste uzine respectă legislația de mediu uh, și câteodată mm, aceste uzine merg chiar mai departe, sunt mai uh, uh, deci adoptă, au pus în aplicare norme mai stricte. În orice caz, la Vigo și la Ferol am constatat acest lucru autoritățile regionale nu ne-au ascuns faptul că acest sistem încă nu este perfect, că într-adevăr a fost nevoie de ceva timp pentru ca el să fie pus la punct și uh, la Burgo, la, cu ocazia ultimei vizite pe care am efectuat-o, am constatat că uh, noroaiele care sunt încă depozitate, care sunt uh, de origine organică, sunt excremente și așa mai departe, au fost liofilizate și ocupă cam trei pătrimi din albia râurilor. Uh, urbanizarea, urbanizarea este bine organizată, sunt prevăzute uh, zone de plimbare, parcuri, uh, um, zone verzi și așa mai departe și e cu atât mai șocant să constați în această regiune din Galicia, care este cunoscută pentru plajele sale frumoase și pentru mediul înconjurător curat, e, e, e șocant să constați că deșeurile încă sunt stocate astfel. Autoritățile ne-au spus că apa care curge în aceste zone propune este curată, uh, e conformă cu uh, directivele europene, bineînțeles că acum trebuie să uh, Uh, studiem documentele care ne-au fost trimise și să verificăm dacă e adevărat că această apă este curată, pentru că să nu uităm, uh, trece sau spală 2 metri de uh, deșeuri organice și ni se pare puțin cam greu de acceptat. Mai este o altă problemă, în aceste albi de râuri există întreprinderi de există ferme piscicole și de uh, Uh, creștere de uh, fructe de mare, de crustacee, un produs tradițional în uh, Galicia și care suferă datorită existenței acestor noroaie. Ne-am întâlnit cu pescarii și ei ne-au arătat că activitatea lor a scăzut foarte mult, a scăzut drastic, a apărut șomajul în aceste ferme, a scăzut foarte mult și numărul de unități de pescuit și ajutoarele pe care le-au primit uh, de la Uniunea Europeană pentru a compensa uh, scăderea activității. Și aici cred că trebuie să ne implicăm mai mult și să verificăm dacă reacțiile autorităților regionale au fost suficiente pentru a se asigura că pescuitul nu suferă și mai mult uh, de pe urma acestei situații decât în prezent. Și foarte pe scurt, ne-am întâlnit și cu autoritățile, cu miniștrii din Galicia, cu care am avut uh, o ședință de lucru interesantă, uh, fructuoasă și precisă în același timp. Am, avut, uh, am primit răspuns la toate întrebările pe care le-am pus din partea autorităților din Galicia, deci eu mm, am spus deja acest lucru, cooperarea a fost exemplară. Bineînțeles că și noi trebuie să uh, aprofundăm uh, puțin uh, acest subiect, să vedem dacă nu putem să ne aducem aportul la o îmbunătățire a situației, mai ales în ce privește eliminarea deșeurilor, care, uh, am spus, ne-au, ne-au șocat. Ne-am întâlnit și cu mulți petiționari suficienți și chiar nu am respectat regulile, întâlnindu-ne la un moment dat cu petiționari care nu fusese reținuți trecuți pe lista noastră de petiții, dar cu care nu puteam să nu ne întâlnim, recunosc acest lucru, având în vedere uh, prezența noastră acolo, dar și având în vedere drama lor, uh, drama, uh, catastrofe pe care problemele de mediu le creează în viața lor de zi cu zi. Aceste petiții neoficiale nu vor fi incluse în raportul oficial cu privire la deplasarea noastră în Galicia. Iată pe ansamblu ce aveam de spus cu privire la această vizită de documentare și sper că și colegii mei au rămas cu aceeași impresie în orice caz, îi invit să ia cuvântul și să vă prezinte punctul lor de vedere. Mulțumesc! Grazie, onorevole Buland. la... Mulțumim domnului Buland. Vreau să intervină acum uh, doamna Zanoga. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că această misiune a fost bine pregătită și a fost uh, uh, eficientă. Și aș dori să mulțumesc personal secretariatului pentru felul în care a organizat această vizită și le mulțumesc și tuturor celor care au uh, participat la programarea și la uh, pregătirea acestei vizite. A fost uh, o vizită foarte încărcată, am vizitat trei orașe, am uh, vorbit cu zeci de petiționari și în primele noastre concluzii succinte pe care le-am prezentat uh, la ultima conferință de presă, am spus că, într-adevăr, petiția este întemeiată. Și că e nevoie să sensibilizăm și mai mult uh, asupra acestei probleme. Mulțumesc și domnului uh, Bulan pentru că a menționat uh, pensionarii, petiționarii neoficiali cu care ne-am întâlnit. Petițiile lor au fost acceptate, dar nu uh, și discutate la comisia noastră, ceea ce dovedește că încă mai uh, persistă probleme. Și acum uh, o să vă dau punctul meu de vedere personal. Am putut compara trei estuare, Vigo, Feroe și Burgo. Aș putea să vă spun că situația din Feroe este cea mai, cea mai catastrofală de asemenea, reprezentanții autorităților ne-au spus că calitatea apei e satisfăcătoare, însă că, pe de altă parte, apa nu e total curată. Nu vreau să folosesc cuvinte prea dure. It takes even two meters uh, to, to, to clean and uh, is... um, și Margaret a spus acest lucru când a vorbit despre vizita, despre cazul din Italia. Într-adevăr, se pot crea noi locuri de muncă, pot, uh, locuri de muncă verzi, toate grupurile politice vorbesc despre acest lucru. Uh, trebuie să facem curățenie și astfel și să dăm de lucru oamenilor ne-am întâlnit cu autoritățile, ă, experți ne-au însoțit, ceea ce a fost foarte bine. Ceea ce însă mie nu mi-a plăcut atunci când am uh, vorbit cu autoritățile, nu am primit un răspuns corespunzător în ce privește contactele autorităților cu petiționarii. Pentru că prima petiție a fost depusă în 1999, apoi au mai fost altele în 2006-2007 și deci uh, în tot acest răstimp autoritățile, din punctul meu de vedere, e o concluzie pe care am tras-o în urma uh, prezentării autorităților. Deci autoritățile nu au uh, tratat uh, bine, nu au tratat corect aceste petiții, au încercat să-i orienteze pe petiționar, să-i trimită să meargă la alte instanțe, dar uh, nu și-au făcut uh, datoria. Uh, petiționarii sunt nemulțumiți, nu au avut, n-au avut o relație prea bună cu autoritățile. În orice caz, autoritățile trebuie să-și facă datoria și cred că uh, în urma vizitei noastre, prima, uh, primul rezultat va fi o îmbunătățire a activității autorităților și a ministerelor, uh, a celor care lucrează în ministere pentru a rezolva aceste probleme asupra cărora ni s-a atras atenția în timpul vizitei noastre. Iată ce aveam de spus. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Sanchez Presedo acum. Muchas gracias, eh, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pentru mine, această misiune în Galicia a fost foarte, foarte bună grupul de lucru și membrii delegației și președintele acestei delegații au cooperat foarte strâns și foarte bine. Cred că rezultatul este foarte bun. Am avut contacte foarte strânse cu petiționarii. Am verificat la fața locului situația și uh, am putut uh, identifica uh, rădăcina răului. Uh, cred că uh, rezultatul dezbaterilor a, a fost foarte bun. De asemenea, am avut și un contact bun cu autoritățile. E adevărat că nu am primit o invitație oficială din partea tuturor uh, autorităților locale, ceea ce mie mi s-a părut că nu a fost foarte bine, dar uh, ne-am întâlnit, deci am, am constatat uh, uh, că această vizită a avut uh, rezultate, a avut impact la nivel local, regional și chiar național. Mm, am am uh, discutat cu petiționarii care au participat la uh, reuniunile noastre, dar uh, ale căror petiții nu au fost reținute, nu au fost dezbătute încă, deci putem spune că am vorbit direct cu cetățenii. Eu am făcut parte din guvernul regional și acest subiect m-a interesat mm, direct pentru că am prezentat un prim studiu în urmă cu șapte ani și chiar m-a interesat să văd cum, cum a evoluat situația între timp. Tot ce vă pot spune e că calitatea apei și directiva cu privire la calitatea apei a fost uh, adoptată în 2000, dar iată, suntem în 2013 și uh, această directivă nu a fost pe deplin pusă în aplicare. Deci, iată, există această întârziere în uh, atingerea obiectivelor. Bineînțeles că e nevoie de investiții majore Vigo uh, dorește să uh, construiască o uzină de purificare a apei mult mai mare, cu o capacitate mai mare, mai modernă. Uh, sper ca Galicia să găsească banii pentru a construi această uzină acum. În ce privește feroi, ne-am dat seama că lucrurile stau și mai prost, că există și mai multe întârzieri și că ar trebui ca această problemă să devină cu adevărat o prioritate datorită uh, situației apei uh, râului respectiv, care este foarte poluat. E, dată fiind uh, situația uh, mediului, e greu ca apa să se curețe, să, te puri, să se purifice singură. Uh, la a treia, uh, la a treilea isoar uh, am constatat că uzina este aproape gata, dar că încă persistă probleme, s-au acumulat aceste noroaie poluate. A fost făcut un control al calității sănătății publice în urmă cu câțiva ani Deci, autoritățile uh, autonome au, uh, și-au făcut uh, datoria, dar mai rămân foarte multe de făcut, astfel încât uh, apa să uh, fie conformă cu normele europene. Misiunea noastră va fi, va fi pe deplin uh, finalizată doar când vom avea raportul final în care spune că sprijinim aceste obiective. Mulțumesc, doamna Miranda. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru activitate. Aș dori să mulțumesc uh, președintei pentru uh, implicarea sa foarte activă în, această, uh, în acest domeniu e o misiune a Parlamentului până la urmă, pentru că Comisia de Petiții a arătat că, iată, petiționarii pot să uh, își facă auzită vocea și chiar să se facă ascultați. Câteodată, în vremuri uh, de restriște, guvernele nu acordă atenție petițiilor unor petiții care au fost depuse în urmă cu ani buni de către societatea civilă și care au uh, mai bine de 5.000 de semnături pe ele. Uh, petiționarii din uh, La Corunia, din Ferol și din Vigo ne-au spus că Uh, a existat o lipsă de transparență, de schimb de informații și de dialog cu autoritățile locale. Și cred că această misiune uh, tocmai asta a făcut, a tras atenția asupra faptului că un dialog e uh, necesar și a fost un lucru bun în sine. De asemenea, e important de, de mar que, de agua marina que entra en la tierra con una, un sistema... S-a mai încetățenit și acest concept de ria în spaniolă, care este greu de, de, de tradus. Uh, în Anglia, în engleză se vorbește despre estuar, despre uh, toată zonă care uh, înconjoară estuarul, dar această noțiune de ria este foarte importantă pentru Galicia, pentru că creează locuri de muncă. Uh, problemele care se pun acolo sunt legate de biodiversitate, de protecția mediului. Deci, până la urmă, uh, viața de zi cu zi a unei regiuni, regiuni uh, e foarte importantă, e miza. De asemenea, s-a mai vorbit și despre crearea de locuri de muncă. Am vorbit cu petiționarii care Uh, practic uh, agricultura la modul intensiv, mulți dintre ei nu pot să lucreze pentru că zona respectivă este poluată. Deci își doresc ca lucrurile să uh, se clarifice, ca situația să se clarifice și din cifrele pe care autoritățile locale ni le-au pus la dispoziție am constatat că situația este diferită. Nu există fonduri structurale pentru Galicia Am uh, vizitat uh, o groapă de gunoi. De exemplu, e foarte important ca uh, fondurile europene să fie folosite pentru obiective. Această groapă de gunoi atragea fonduri europene. Directiva a fost adoptată în 2000. Sperăm să ea să fie, ca ea să fie pusă în aplicare, dar nu prea târziu. Și raportul nostru, sper eu, ne va ajuta în acest proces. am dori ca uh, procesul de desalinizare să fie uh, dus la bun sfârșit. Dacă RIA, uh, dacă aceste zone vor fi curățate, vor fi purificate, atunci vor apărea și locurile de muncă. Aceste estuare sunt foarte importante pentru noi. Nu e vorba doar de cursuri de apă, uh, pentru că ele poartă viață în ele. Și mă bucur, uh, sau sunt recunoscătoare comisiei noastre și celor trei uh, membri oficiali care au participat la această vizită pentru angajamentul de care au dat dovadă uh, pentru a face ca vocea cetățenilor să fie auzită și sper că și imaginea Parlamentului European să se îmbunătățească. Mulțumesc, Francisco Marilio, acum. Eu también coincido en que la misión... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să spun că sunt de acord că această vizită, această deplasare a fost foarte interesantă. Am avut două momente, primul din prima zi în Vigo și al doilea în Ragrunia, în a doua zi de vizită. Cu ocazia cărora am fost programul nostru a fost prea încărcat. Uh, nu am putut să facem tot ce ne-am dorit din, uh, momente, din uh, motive de timp. Autoritățile locale au cooperat foarte bine cu noi și cred că trebuie să subliniem acest lucru. Mm, un reproș pe care aș dori să-l fac este că nu am avut poate suficiente contacte instituționale. Unii, prezenți, unii primari au fost prezenți la Vigo, dar nu au putut vorbi. Am Uh, cooperat cu primarii din Ferol uh, sau din uh, La Corunia și contactul cu autoritățile locale din a doua zi de vizită nu au fost chiar foarte aprofundate. Petiționarii când vin la noi nu sunt de acord cu totul, dar nu pot să spunem, nu putem să spunem că uh, există o lipsă de transparență în contactul cu autoritățile locale. Ce este foarte important în Galiția, și credem cu toții că e vorba de o prioritate politică, nu e doar o problemă de sănătate. Există această problemă a estoarelor, a ria, a uh, peisajului, uh, respectiv, care e foarte pitoresc, dar apa este foarte importantă în Galicia. Uh, mai există și problema economică, apoi uh, turismul. Și autoritățile încearcă din răsputeri să respecte aceste directive și să purifice apa. Și s-au făcut foarte multe eforturi în acest sens. Cred că a fost foarte păcat că uh, ce s-a întâmplat la Corunia nu a fost o excepție. Ehm, petiționarii au venit cu un vas și nu au permis autorităților să se, uite, să se urce, deci să uh, urce la bordul acestui vas. Nu cred că comisia noastră ar fi trebuit să tolereze o astfel de situație. N-am avut ocazia nici să discutăm cu autoritățile locale în acea dimineață pentru că, pentru că nu am avut uh, suficient uh, timp la dispoziție. Nu cred că programul nostru a fost uh, foarte bine pus la punct și în încheiere aș dori să spun că în ultimii 20 de ani au existat foarte multe schimbări pozitive în Galiția. În urmă cu 20 de ani a existat o, o uzină de purificare a apei, uh, iar acum uh, sunt uh, mai bine de 100. Deci trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Autoritățile de acolo continuă să depună eforturi și reușesc să uh, aplice tot mai bine directivele comunitare. putem constata acest lucru în, în Ferole. Autoritățile uh, ne-au explicat cât am fost, cât am fost acolo că uh, continuă să depune eforturi și le încurajăm în acest sens. Mulțumesc, domnul Maier. Bun, eu también a, a la felicitación. Mulțumesc, domnule președinte. Am alătur și eu celor care au felicitat delegația condusă de domnul Bulon, care a avut niște rezultate foarte bune. Comisia noastră, prin intermediul delegației, a arătat cât de importantă este cetățenia, o valoare extrem de importantă, fiindcă permite cetățenilor să își facă cunoscute indignările și părerile normale atunci când autoritățile nu vor să rezolve probleme așa de grave. E bine ca malurile să fie curate, estuarele la fel și uneori administrațiile nu își respectă obligațiile în acest sens. A trecut foarte mult timp din 2000 și populația e indignată și e foarte bine că putem transforma această indignare într-o valoare pozitivă. Trebuie să arătat că Parlamentul nostru cere tuturor administrațiilor, fie ele locale, regionale sau naționale, să aibă o acțiune țintită care să permită păstrarea biotopurilor celor mai importante din Uniunea Europeană. Avem acest sistem de RIAS aici, care conțin o mare biodiversitate și ca toate sistemele de acest gen, um, echilibrul este foarte greu de menținut. Natura răspunde acțiunilor noastre și dacă vrem să respectăm aceste bogății, trebuie să acționăm în mod uh, bine gândit. Uh, avem rezerve la nivelul uh, stocurilor de pești, crustaceelor, dar dacă acționăm de genul acesta, nu o să mai avem nici bogății, nici locuri de muncă și o să punem um, un mare risc și la nivelul sănătății cetățenilor. Este foarte important, deci, să cunoaștem aceste indignări și vreau să vă spun că nu sunt deloc mirat când petiționarii îmi spun nu vrem nici măcar să fim în aceeași navă cu autorității, fiindcă sunt foarte indignat și e de înțeles. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, să înțelegem acest gen de indignare și împreună cu autoritățile trebuie să acționăm, să acționăm în calitate de intermediar pentru a ne asigura că toate aceste petiții întemeiate își găsesc o soluție. Au trecut deja 13 ani și trebuie să fie finalizate. Trebuie să acționăm în mod integrat în ceea ce privește aceste RIAS pentru că uh, n-are, nu e logic să ai un râu curățat și celălalt nu. Autoritățile trebuie să găsească o abordare integrală care să implice fiecare nivel de administrație. Pe durata vizitelor am văzut că sunt probleme. De exemplu, în Golful Vigo, problema nu este similară cu cea din alte locuri. De exemplu, în Vigo, la nivelul uh, societății civile, uh, se consideră că problemele sunt reprezentate de stațiile de epurare necorespunzătoare. Acestea ar trebui să uh, rezolve problemele de descărcări de ape murdare. Nu se poate ca apele să fie deversate în aceste rias fără să fie tratate. Situația este una urgentă, în mod evident. Vreau să subliniez încă o dată, vorbim de o situație urgentă, având în vedere degradarea mediului în zonele respective și în ferol. Nu știu exact de ce, dar acolo Există o stație de tratare a apei, dar care e pus în cel mai prost loc posibil. Eu nu înțeleg de ce s-a întâmplat acest lucru, de ce a fost pusă în portul Ferol. Din punct de vedere al securității, putem spune că acesta nu există. Eh, am avut oameni care ne-au arătat unde locuiesc și cât e de rea situația. De exemplu, există acele difuzoare care sunt folosite în caz de urgență. Eh, e eh, uluitor ce li se poate întâmpla acelor oameni și eu cred că trebuie să insistăm și pe aceste elemente. De altfel, ne-am și pronunțat pe aceste aspecte de mai multe ori. În regiunea Burgos trebuie să mai analizăm lucrurile și să luăm în considerare și avizul științific pentru a vedea cum vom putea rezolva problemele, cum se va putea instala acolo stație de tratare a apei. Această deplasare a fost foarte importantă pentru Galiția, pentru Spania și pentru întreaga Uniune Europeană, fiindcă aceste ecosisteme reprezintă o mare bogăție o bogăție ecologică enormă și importanța lor este capitală din acest motiv. Și în încheiere aș vrea să vă spun că în momentul în care autoritățile stabilesc prioritățile și uh, amână aspectele care țin de anumite uh, instalații, lucrul ăsta nu se întâmplă din întâmplare. Se întâmplă tocmai pentru că aceste autorități își stabilesc alte priorități, dar asta este o greșeală majoră. În Spania, legislația noastră de mediu este foarte în urmă față de alte state membre și dacă nici nu respectăm termenele care sunt fixate, atunci uh, întârzierea este cu atât mai mare. Sper că raportul va fi cât mai detaliat posibil și că acesta va fi util pentru cetățeni și administrațiile vor încerca să rezolve această problemă și vor respecta termenele. Mulțumesc, domnule Meier. Doamna Berman, din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Și, după părerea mea, vizita a fost una extrem de reușită, din mai multe motive. În primul rând, solicitarea a venit din partea petiționarilor care au fost prezenți și ei și uh, ne-au atras atenția asupra acestor probleme de deșeuri. Eu vin din Austria, dintr-o zonă muntoasă, dar uh, pot să vă spun că n-am văzut atâta uh, negru cât am văzut acolo când am coborât din mașini. Am fost uluit și era clar că nimeni nu și-ar dori să locuiască în astfel de condiții. Petiționarii au fost uh, îndreptățiți să atragă atenția asupra situației de acolo. Am văzut cât de important este să facem mai multe pentru mediul în cadrul comisiei noastre. autoritățile spun că există o comunicare cu petiționarii, dar oare putem vorbi cu adevărat de comunicare atunci când uh, o autoritate, reprezentanții autorităților spun petiționarilor uh, nu e adevărat și noi am văzut că în apă era un scaun, un televizor și alte obiecte, alte deșeuri de genul acesta. să spunem că suntem cu toții orbi și nu vedem? După părerea mea, vorbim de o problemă la nivelul relației dintre autorități și petiționari. Am încercat să explic în bilateral această chestiune a autorităților, fiindcă până la urmă e vorba și de modul în care dialogăm autoritățile spun că vorbesc cu petiționarii, dar petiționarii sunt de părere că nu sunt ascultați și eu tind să le dau dreptate. Autoritățile trebuie să vorbească, să, să comunice astfel încât petiționarii și cetățenii să îi poată înțelege. Altfel n-ai cum să comunici și să rezolvi problemele. Ne întrebăm de ce Uh, petiționarii n-au vrut să fie pe aceeași embarcațiune cu autoritățile uh, în ultima zi. Nu înțeleg prea bine spaniolă, nu știu ce au vorbit, dar până la urmă eu cred că e vorba de numărul de persoane care pot uh, urca pe o navă. Dacă ai uh, 11, o capacitate de 11 persoane plus 1, cel care conduce embarcațiunea respectivă, normal că nimeni nu-și dorește să fie 12 plus 1 persoane. Până la urmă vorbim despre siguranță embarcațiunile respective funcționează pe niște autorizații de, de navigat care trebuie respectate și eu am astfel de autorizație și știu ce important e să respecti uh, capacitatea maximă. De asemenea, aspectele acestea care țin de apă fac parte integrantă din drepturile omului și mm, e trist că trebuie să venim cu astfel de argumente aici. Un alt aspect la care vreau să mă refer ține de resursele structurale. Oare înțelegem că banii contribuabililor europeni sunt pur și simplu aruncați pe fereastră? Nu e posibil așa ceva. Indiferent că vorbim de autorități din Franța, Germania, Spania, Austria, ne așteptăm ca toate autoritățile să judece bine când hotără să construiască o instalație. Asta e cel mai bun loc deservește în mod optim interesele cetățenilor? Trebuie să ne gândim când construim ceva, unde construim, pentru a folosi în mod eficient banii, pentru a proteja mediul și pentru a curăța apa respectivă, astfel încât oamenii să o aibă la dispoziție pentru recreere, pentru să genereze noi locuri de muncă. Pot exista și centre de uh, relaxare, dar nu doar din acest punct de vedere e important, e important și din uh, perspectiva uh, mediului. Avem probleme cu emisiile de CO2 și așa mai departe, care ar putea fi rezolvate aici. Cred că acest subiect este unul extrem de urgent și am făcut foarte bine că ne-am deplasat la fața locului și că am acordat așa o importanță solicitărilor care au venit din partea cetățenilor. Problema asta de mediu nu e o problemă doar în Spania, ci în întreaga Europa. Așa că mulțumesc și sper că vom avea un raport bun. Mulțumim, domnule Vertman. Domnul Bula vrea să intervină. Mai vrea și altcineva? Domnul Milan. Foarte scurt, domnule președinte, doar să precizez un lucru. Am vorbit cu petiționarii și vreau să vă spun că uh, uh, existat întrebarea de ce pe această embarcațiune în care eram 11, de ce nu puteam avea un reprezentant măcar al autorităților regionale. Am menționat acest lucru de două ori cu cineva din uh, asociația RIA și mi-a spus că nu se dorea prezența autorității pentru că ar fi um, blocat discuțiile. Deci nu e vorba de capacitatea maximă, ci de dorința că cineva din partea autorităților să nu fie acolo. Nu e o impresie subiectivă. Am solicitat secretariatului să intervenim, am cerut oficial să permitem autorităților regionale să urce la bord și când mi-a spus nu se poate, eu personal am luat cuvântul Uh, deci nu prin secretariat sau președinție, ci m-au adresat direct persoanelor, separat și mi-au spus că nu, nu e posibil așa ceva, ci că asta, dacă s-ar întâmpla, ar bloca discuțiile. Și mai am uh, un minut, vreau să vă spun că această uh, călătorie cu embarcațiunea respectivă era menită să ne arate o anumită zonă a riei respective problematică în care exista o poluare a apei foarte mare. Asta s-a întâmplat. Am mers acolo și am văzut, dar am solicitat să fie reprezentate și autoritățile uh, și mi s-a spus că nu, nu mi s-a menționat că ar fi o problemă deloc. Doamna Ocan, uh, vreți să accelerăm discuțiile, dar vă reamintesc că mai avem o oră și jumătate. Nu văd de ce să accelerăm discuțiile. Știu că mai există uh, 3-4 petiții de discutat, dar timpul um, există și eu cred că trebuie să permitem colegilor să intervină dacă doresc. Domnul Bulon și doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă confirm și eu că am negociat pe acest punct acea ultimă deplasare în embarcațiunea respectivă am cerut uh, și eu să existe cel puțin un reprezentant al autorităților, dar petiționarii mi-au spus că vor să fie între ei pentru a ne prezenta situația și să nu există interferențe în discuții. Eu le-am spus că în ajun fuseserăm pe o embarcațiune a autorităților care au acceptat petiționar și ar fi bine ca a doua zi uh, să se respecte aceeași structură. Da, nu s-a putut. Nu e o mare problemă totuși și eu sper că nu o să petrecem o oră să o dezbatem, pentru că până la urmă nu ne-a împiedicat nimeni după aceea să discutăm cu autoritățile locale. Deci nu vorbim totuși de o problemă așa de gravă. Am vrut să intervin pentru a vă spune și îmi cer scuze din partea secretariatului. Um, am uitat să le mulțumesc pentru organizarea acestei deplasări. Secretariatul și întreaga echipă ce ne-a însoțit, uh, interpreții și toți cei care ne-au ajutat să relaționăm cu reprezentanții mass mediei. Așa cum tocmai am auzit, ecoul în presă a fost unul pozitiv, cu excepția unui articol în care se spunea că Uniunea Europeană a avut nevoie de 15 ani să vină în Galiție, dar în afara acestui titlu, dar oricum și conținutul articolului era pozitiv, doar titlul era problematic, dar în afara acestuia presa a salutat faptul că, iată, reprezentanții Parlamentului European vin să asculte petiționarii lucru foarte important mai ales având în vedere că ne situăm în anul 2013, anul cetățeniei, așa cum am spus și acolo, și că e important să subliniem că există un dialog permanent între cetățeni și Parlamentul European. Ieri am avut o audiere privind cetățenia și pe durata discuțiilor, cineva și-a exprimat regretul că există proceduri de infracțiune, dar nu există mm, proceduri de prevenire Am văzut cum este situația și în Galiția și sigur dorim cu toții ca discuțiile privind acțiunile de prevenire să fie prioritizate, dar am văzut că măsurile de infracțiune au fost elementul care a declanșat, declanșat activitatea autorităților care s-au implicat, sigur nu perfect, dar totuși au trecut la acțiune și că uneori acest gen de măsuri coercitive iată că sunt din păcate utile. Uniunea Europeană, asta ca răspuns global, alocă fonduri structurale regiunii Galicia și în alte părți, nu doar pentru mediu, ci pentru dezvoltarea economică per ansamblu, pentru activitatea de pescuit, turism, dezvoltare durabilă, sănătate publică. Toate aceste aspecte trebuie să fie abordate dintr-o perspectivă globală și chiar dacă în anumite privințe autoritățile regionale uh, au uh, respectă acum o parte a directivelor uh, europene, per ansamblu răspunsul nu este complet și dacă vrem uh, redresarea economică pentru pescuit și protecția mediului, dacă vrem ca aceste domenii să se îmbunătățească, bun, aici trebuie să acționăm. Calendarul, agenda de lucru a fost foarte încărcată. Am solicitat autorităților regionale să ne răspundă la o listă de întrebări. Așteptăm aceste răspunsuri și va trebui să lucrăm pe răspunsurile reprezentanților autorităților regionale pentru a ne putea finaliza raportul. În final, vreau să vă spun că am uh, sacrificat uh, tradiția uh, locală. Am mers cu toții și l-am um, îmbrățișat pe Sfântul Ioan de Compostela. A fost o tradiție, am făcut-o noaptea pentru că atunci s-a putut, dar totuși am reușit. Da, într-adevăr, confirmăm și vă mulțumim pentru asta. Are cuvântul doamna Miranda. Foarte scurt, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de președintele delegației noastre. Uh, E vorba de un raport foarte important, un număr foarte mare de cetățeni sunt implicați și autoritățile doresc și ele să se concretizeze un dialog și să se finalizeze problema. Chestiunile acestea cu cine era sau nu pe embarcațiunea respectivă sunt de detaliu și să nu cumva să riscăm să nu vedem pădurea din cauza arborilor. Am avut discuții cu petiționarii, ne-am dat seama că nici ei nu erau în largul lor din cauza situației respective respective pentru că există autorități care au prezentat foarte bine situația, am ascultat poziția consilierilor, am înțeles că problema o cunoșteau foarte bine, știau că sunt probleme acolo. Trebuie de asemenea să înțelegeți că traseul propus de petiționari se referea la zona unde înainte uh, se culegeau scoici și moluște bivalve și cei care cunosc cu adevărat situația din RIA respectivă uh, sunt tocmai acei oameni și au vrut să ne prezinte zona cea mai afectată de contaminare. Lucrul acesta trebuie cunoscut dacă vrem să înțelegem. Mulțumesc, doamna Miranda. Am încheiat acest punct. Aș vrea să vă spun că și eu am fost prezent și există un element pe care îl regret. Acolo e adevărat că embarcațiunea respectivă era mică, însă să știm că nici interpreții și secretariatul nu au încăput acolo. Să recunoaștem acest lucru. Poate am fi putut găsi o soluție cu a doua embarcațiune și dacă aveam două, poate am fi putut face mai multe, dar n-a existat această opțiune. În orice caz, Subiectul acesta a fost suficient dezbătut, aș zice eu, și vă propun să trecem la punctul 9, aviz referitor la revizuirea evaluării impactului asupra mediului. Există impactul proiectelor publice și private. Avem pe domnul Ciuntis, raportor. Acesta este un al doilea schimb de opinii și am să dau cuvântul domnului Ciuntis pentru început. Deci.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 Ωραία. Σας ευχαρίστησα και εσάς και τον προηγούμενο πρόεδρο. Vă mulțumesc dumneavoastră și președintelui de dinaintea dumneavoastră. O mică întrebare. De cât, cât timp am la dispoziție pentru prezentare? Pentru că am impresia că începem să fim în criză de timp. De cât timp am la dispoziție pentru a-mi prezenta avizul? 5 minute poate puțin mai mult. Foarte bine. Stimați colegi, suntem la al doilea schimb de opinii pe această opinie care se referă la un subiect foarte important. Înainte de a trece la observațiile de fond, vă reamintesc că la prima discuție deja evocasem mai multe dintre aceste subiecte. Din prima, primul schimb de opinii a reieșit că, practic, toți cei care au intervenit doreau mai mult timp pentru a aprofunda subiectul. În consecință, m-am întâlnit cu raportorul uh, de la Comisia ENVI, domnul Zanoni, și am discutat diverse aspecte ale dosarului. Și dacă, datorită ajutorului doamnei Pasasido, care este lângă mine și împreună cu secretariatul, am obținut un termen suplimentar, deci o amânare de o lună. Deci, după cum puteți observa, programul a fost modificat. Vom vota la sfârșitul lunii iunie, nu la sfârșitul lunii mai, și un alt punct pe care aș dori să-l discut cu secretariatul, în ce moment trebuie depuse documentele pentru a putea fi traduse și transmise colegilor. Deci care este termenul limită? Bun. Trec acum la fondul problemei după aceste observații logistice. Și anume, modificările directivei care se referă la incidența anumitor proiecte publice asupra mediului. Până la discuția de astăzi am primit mai multe exemple de proiecte din Grecia și din alte state. Am înțeles că acest, aceste modificări sunt importante se dorește modificarea directivei fără a lăsa foarte multe excepții, pentru că aceste excepții în trecut au dus la derapaje. Este vorba așadar de un proces în curs de desfășurare. Care sunt schimbările cele mai importante propuse directivei? În primul rând, Există aspecte pozitive. Se vorbește despre respectarea biodiversității. Aici vom avea câteva amendamente de depus pentru a se preciza mai clar ceea ce înțelegem prin biodiversitate ecologică. Vă reamintesc că situația este în continuă evoluție. De asemenea, din primul articol va trebui să ștergem paragraful 4, conform căruia directiva nu se aplică proiectelor decise prin decret în legislația națională. ori acest lucru afectează foarte mult statele în care situația economică este una dificilă. Pentru că deseori se evocă criza și necesitatea relansării economice pentru a uh, continua cu proiecte care dăunează mediului. Informațiile trebuie să vină de la responsabili aceștia sunt cei care trebuie să declare impactul asupra mediului. Acest lucru este inacceptabil. Trebuie să avem informații din mai multe surse, mai multe opțiuni, dintre care să alegem. Și aici apare rolul cetățeanului al opiniei publice, al societății civile. În ceea ce privește participarea cetățenilor în toate, în fiecare etapă a procedurii, nu voi intra în toate detaliile. De la momentul în care se demarează procedura, este foarte clar că este nevoie de consultarea autorităților locale și să se poată garanta participarea publicului în orice moment, la fiecare pas. pentru a se consolida aceste proceduri, ar trebui să se respecte convenția conform consultării publicului. Nu vreau să vă mai plictisesc cu toate detaliile. Această convenție prevede dezbateri uh, în fiecare, cu fiecare um, ocazie în care se discută proiecte care pot să afecteze mediul dezbateri care până în momentul uh, de față au fost foarte rare. Până în momentul de față, responsabilii de proiect erau uh, cei care trebuiau să vină cu studiul de mediu. Însă acum ar trebui să impunem sancțiuni uh, proiectantului dacă se dovedește că studiul de mediu este eronat sau incomplet sau că nu s-au luat în considerare toate cazurile. De asemenea, trebuie să prevedem un mecanism de urmărire a ceea ce se întâmplă pe tot parcursul proiectului. Trebuie să vedem dacă vor putea să intervină autoritățile publice și să întrerupă proiectul dacă efectul asupra mediului este unul drastic. După care apare problema petrolului și a gazelor naturale, de care am vorbit de mai multe ori. Aici impactul poate să fie extrem de nefast asupra pânzelor freatice. Așadar, în anexa 1 a directivei apar elementele de care trebuie să se țină cont. Acestea sunt observațiile mele. Aștept de la secretariat să îmi spună care va fi termenul de depunere a documentelor pentru traducere iar acum aștept observații din partea colegilor. Sper că am respectat timpul alocat. Deci putem începe cu comisia. Domnul Stefano Sontatis, din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte uh, concis pentru a răspunde la problemele ridicate de domnul Huntis. Sunt, suntem de acord că importanța acestei directive este una de necontestat. În ceea ce privește posibilitățile de excepții, Comisia nu este de acord cu această remarcă. Comisia este de părere că propunerea încearcă să consolideze calitatea directivei, să acorde mai multă protecție mediului în legătură cu excepțiile la care se gândește domnul Huntis la articolul 1, paragraful 3, uh, excepțiile sunt uh, făcute mai stricte decât în momentul de față. Avem un amendament specific care spune că excepțiile vor fi garantate doar dacă doar în cadrul apărării naționale sau protecției civile. Unic, ca unic scop și un amendament depus vrea să scoate acest cuvânt unic scop, unic, adică se slăbește caracterul drastic al directivei. La articolul 4 se spune că dacă Parlamentul sau un stat membru adoptă un proiect, obiectivele directivei se consideră adoptate, eh, se consideră respectate pentru a ne asigura că această prevedere nu va fi folosită în mod abuziv. Propunerea Comisiei a inclus o cerință de raportare de la statele membre deci, din nou, nu deschidem posibilitatea pentru noi excepții de încăl- care să permită încălcări. În ceea ce privește biodiversitatea, sunt de acord că poate este nevoie de o definiție clară. Însă, în propunerea comisiei am încercat să nu definim concepte pentru care deja există definiții internaționale. La considerentul 7 facem referire clară la Convenția ONU relevantă care definește biodiversitatea, dat fiind că nu este o propunere a Comisiei, vă atragem atenția asupra acestei definiții. În ceea ce privește informația acordată de proiectant, uh, înțeleg că preocupă alternativele. Este o component, central al propunerii comisiei și o propunere este ca proiectantul, atunci când pregătește proiectul, să nu prezinte alternativele, ci să existe o listă obligatorie de alternative la proiectul respectiv. Este așadar vorba de uh, introducerea unor alternative de la un stadiu foarte timpuriu, autoritatea competentă, proiectantul și uh, autoritatea de mediu, la începutul procesului, vor defini împreună care sunt alternativele rezonabile la proiect. De asemenea, în propunerea alternativă includem necesitatea de a evalua opțiunea 0, scenariul de bază, care să includă cea mai bună opțiune din punct de vedere al mediului. Bineînțeles că se mai poate discuta mai mult, însă mi se pare că chestiunea alternativelor este tratată în mod corespunzător de uh, comisie. În ceea ce privește consultarea și uh, participarea publicului, este comisia uh, um, obligă informarea publicului conform Convenției de la Argos, însă nu există o consultare obligatorie, însă toate informațiile sunt uh, furnizate publicului. În anumite cazuri da, în altele nu. Am considerat că ar putea fi un caz de povară administrativă și de aceea nu l-am inclus în uh, propunerea comisiei. suntem de acord cu ceea ce a sugerat raportorul la articolul 5, paragraful 3 al propunerii. Acolo se propun experți acreditați care să pregătească rapoarte de mediu. Un alt paragraf spune că statele membre vor defini codificarea uh, și acreditarea acestor experți. Bineînțeles că uh, putem să mai discutăm propunerea aici, însă ideea principală este aceeași. În ceea ce privește gazul de, gazul de șisturi, este vorba de multe proiecte de acest tip. Amendarea anexei 1 nu face parte din propunerea comisiei. Pe de altă parte, dacă citiți anex, criteriile de la, din, a, din a, anexa 3, se fac fac, se face referire la substanțe periculoase, la riscul de contaminare a solului și a apei. Aceste criterii sunt extrem de relevante în cazul evaluării proiectelor de explorare pentru gaz de șisturi. De asemenea, există și amendamente specifice care se aplică direct eh, exploatării gazului de șist. Deci nu avem propuneri specifice axate pe gazul de șist, dar există criterii care se aplică mm, oricărei oricărui proiect de explorare de gazuri de șisturi. De aceea nu apare amendament la anexa 1 sau 2 a directivei în acest sens. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Ocan. Foarte pe scurt, pentru că nu avem raportul acum. Aș spune că acest subiect ni se pare foarte important. Și nu ni se pare că directiva de mediu existentă este suficient de puternică. Mă bucur că Comisia ne asigură că nu va fi diluată ați menționat Convenția de la Orhus, însă acolo este foarte clar că Comisia nu a înțeles nimic din Convenția de la Orhus. Nu s-a întâmplat nimic de, în cadrul Comisiei. Deci, mă sperii atunci când văd că faceți referire la această comisie pentru la această convenție pentru că se induc în eroare cetățenii. Noi suntem aici reprezentându-i pe cetățeni. Suntem o comisie a cetățenilor. Este anul cetățenilor și Convenția de la Orhus este mult mai deschisă spre participarea cetățenilor decât o interpretează Comisia. Deci ne îngrijorează viitorul acestei directive și sperăm că vom putea obține o uh, considerare, o luare în considerare mult mai solidă a opiniei cetățenilor în noua directivă. Domnul Boștinaru. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mă satisface complet uh, răspunsul dat de comisie. Pentru că, în primul rând, după cum tocmai am menționat colega mea, Margaret Auken, dacă convenția de la Orhus ar fi atât de eficientă, nu am avea problemele de acum. Dacă cadrul juridic existent acum ar rezolva problemele, nu am primi un număr atât de mare de petiții legate de încălcarea directivei legate de evaluarea de impact asupra mediului. E clar că ceva nu e putred doar în Danemarca. Este vorba de ceva ce este putred cu această directivă și situația trebuie rezolvată. Am menționat anterior câteva puncte cheie. În primul rând, o definiție clară a condițiilor în care este nevoie de o evaluare strategică de uh, impact, pentru că statele membre, prin tehnica salamului, împart uh, zonele și nu fac evaluări strategice de impact asupra mediului. Însă impactul combinat pe scară largă este uriaș și investi- însă investitorii uh, încearcă să nu aibă un asemenea, o asemenea evaluare de impact. În al doilea rând, cum ne asigurăm că această evaluare de impact de mediu este neutră și obiectivă pe proiecte de scară largă sau pe proiecte care vor afecta o suprafață largă sau vor avea un impact major. Aici, investitorul va reuși întotdeauna să eludeze regulile Atâta timp cât nu avem o definiție clară acolo, investitorul va cunoaște foarte bine cum să găsească o companie care să facă evaluarea de impact de mediu, care să dea cel mai, cea mai bună evaluare și după aceea se invocă faptul că s-a făcut evaluarea de impact, totul a fost făcut Uh, corect, însă pacientul va fi mort. Trebuie să împiedicăm acest lucru pe viitor. A treia idee este legată de dimensiunea transfrontalieră. Știm foarte bine că există multe cazuri în care un proiect, de exemplu, dezvoltat la granița română, afectează teritoriul uh, ungar sau bulgar sau între Republica Cehă și Germania? Cum rezolvăm dimensiunea transfrontalieră? Pentru că este foarte clar că compania care pregătește evaluarea de impact va examina doar impactul asupra teritoriului național, nu și uh, teritoriul din țara vecină. Vă dau un exemplu concret. Uh, Roșia Montana Corporation. Domnul de la Direcția Generală Envi este aici și guvernul maghiar a cerut oficial guvernului român să îi acorde toate informațiile necesare pentru a măsura impactul potențial al acestui proiect și să respecte convenția de la Orhus. Este vorba de țara mea Guvernul meu de atunci a refuzat să acorde informațiile de pline. Și ce s-a întâmplat? Nimic. Cum putem împiedica așa ceva în viitor? Pentru că dimensiunea transfrontalieră este complet neglijată. La un proiect pe scară largă trebuie să se țină cont de dimensiunea transfrontalieră. Și în ultimul rând, mă bucură explicația dumneavoastră în legătură cu gazul de șisturi, pentru că este fundamental. Este foarte bine să pregătim o directivă pe gazul de șisturi și mă refer la ceva ce cunosc în legătură cu țara mea, la gazul din șisturi s-a acordat o licență de explorare în partea de sud a României, care are potențialul de a afecta ape, pânzele freatice profunde care, din fericire sau din păcate, traversează granița de sud a României și ajung în țara vecină, Bulgaria. Cum tratăm dimensiunea transfrontalieră pentru a nu fi eh, dominați de multinaționale, de mari investitori, de aceste companii care uh, știu cum să exercite presiuni. Mă bucur că discutăm aceste lucruri aici pentru că am primit un apel de la Asociația Europeană a Producătorilor de Petrol și de Gaze să discutăm despre acest subiect. Acum suntem luați în considerare de către cei care, într-adevăr, cauzează probleme în Uniunea Europeană. Așadar, haideți să lucrăm împreună și să Uh, umplem aceste lacune pentru că nu se pot rezolva problemele cu un codirectivă Schweizer. Mulțumim, domnule Boștinaru, domnului Iar. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Două observații foarte pe scurt. Uh, așa cum s-a spus, cu toții suntem de acord că e vorba de un raport foarte, foarte important. Din punctul meu de vedere, urgența cea mai mare e armonizarea uh, atunci când se pune uh, problema punerii în aplicare de către statele membre, așa cum au spus și colegii. Uh, mă îngrozește să constat mediul în care implicațiile de mediu ale proiectelor transfrontaliere sunt de mari și, de asemenea, Uh, să constat că există o prăpastie între uh, gradul de uh, implementare între diverse state membre. Am avut probleme, de exemplu, între Republica Cehă și Germania. Problema e însă să identificăm situațiile în care autoritățile respective au concluzii diferite pe aceeași temă. Aș dori să mai fac și o sugestie membrilor comisiei noastre poate că raportorii și raportorii din umbră ar trebui să se pună de acord. Cred că e foarte important să avem o linie politică foarte clară pe această temă, tocmai pentru a uh, stimula uh, ameliorările. Orice decizie am luat, cred că cel mai important, la, la motivul nostru ar trebui să fie armonizarea. Trebuie să ne asigurăm nu numai că procedura este aceeași, în uh, Uniunea Europeană, ci și că se aplică aceleași reguli de bază. Și în ce privește proiectele transfrontaliere, uh, acest subiect este foarte important pentru că natura transfrontalieră nu face decât să uh, amplifice, să acutizeze diferențele. Deci cred că raportorul și raportorii din umbră să, ar trebui să se pună de acord pentru a găsi domenii în care putem să aducem îmbunătățiri. Cred. Mulțumesc, dragi colegi. Văd că nimeni nu a mai solicitat să intervină. Cred că această discuție a fost extrem de utilă. Am ascultat toate comentariile care s-ar putea regăsi în proiectul de document scris ce urmează să fie elaborat. Domnul Ciuntis vrea din nou să intervină. Observ. Vă rog. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, am promis că voi fi concis și așa voi face. Această a doua dezbatere pe care am avut-o nu a făcut decât să confirme certitudinile mele. E clar că comisia noastră a înțeles foarte bine cât de importantă este această directivă și modificările care sunt propuse. Se pare că toată lumea înțelege că acum, chiar în clipa de față, în uh, vremuri uh, de criză, riscăm să uh, regresăm în domeniul protecției mediului, ceea ce, bineînțeles, va duce la o dezamăgire imensă din partea cetățenilor noștri, pentru că cetățenii se bazează pe Uniunea Europeană pentru a proteja mediul înconjurător. Ori aici, impresia pe care o lăsăm este că dăm înapoi. Și apoi cred că mai suntem de acord cu toții în legătură cu calea de urmat. În orice caz, eu în calitate de raportor știu ce trebuie să fac. Și o să încerc să prezint uh, un aviz uh, cât de amănunțit și de concret cu putință. Va trebui să uh, continuăm dialogul cu Comisia și aș dori să mai uh, fac și câteva observații în ce privește cele spuse de reprezentantul Comisiei. Pe mine mă îngrijorează scutirile, excepțiile. Uh, eu am vorbit de anumite uh, excepții, dar nu de cele menționate de reprezentantul Comisiei. Nu mă refer la punctul 3, uh, articolul 1, nu mă refer la condițiile specifice uh, de protecție civilă. Nu mă, la ele mă refer. Cred că trebuie să avem condiții foarte stricte, foarte clare. Dacă uh, în domeniul protecției civile trebuie să ne asigurăm că uh, prevenim uh, abuzurile. Aș putea să vă dau exemple. Eu aș dori să mă refer la excepții pentru proiecte care au fost deja votate uh, la nivel național. Și e situația care mă îngrijorează pe mine cel mai mult, pentru că aș putea să vă dau câteva exemple despre situații în care parlamentele naționale au luat anumite decizii care încalcă uh, dreptul comunitar, tocmai pentru a atinge anumite obiective care le sunt proprii. Și această procedură mă îngrijorează pe mine. pentru că în acest capitol uh, excepții pot fi uh, votate legi care să aibă consecințe nefaste. Și deci, încă o dată, trebuie să fim foarte uh, riguroși, foarte strict și de aceea aș dori să eliminăm astfel de excepții sau de scutiri posibile. Pericolul aici Uh, se ascunde din punctul meu de vedere. Nu mai am nimic de adăugat, aș dori să știu când trebuie să prezint documentul pentru ca el să poată fi tradus și să avem uh, dezbateri ulterioare. Uh, I termini exact. Mulțumim încă o dată domnului Ciuntis pentru această intervenție. Secretariatul vă va contacta pentru a stabili termenele exacte. În orice caz, discuția pe raportul scris va fi introdus pe, pe ordinea de zi pentru următoarea întâlnire. O să stabilim și termenele pentru amendamente care vor fi discutate în aprilie și apoi o să ajungem în vot în sesiunea din iunie, așa cum s-a solicitat de altfel în a doua parte a lunii iunie. Nu cred că există alte intervenții. N-am înțeles, spune domnul Huntis. Data viitoare ne întâlnim în 20 martie, dacă nu mă înșel. Trebuie ca textul să fie trimis uh, înainte de această dată. Îmi cer scuze pentru că sunt uh, atât de săcăitor, dar uh, trebuie să trimit documentul înainte de 20 martie. Vă rog să precizați. 20. Da, 20 martie este data la care în comisie vom discuta proiectul scris de raport pe care îl veți prezenta dumneavoastră până în 20 martie. Allora, passo. Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem petiția 134 din 2012 prezentată de Anne Bertie și Natasha Cingoti. Avem alături de noi petiționarele, primele două petiționare, fiindcă 14 cetățeni au semnat această petiție și 15 minute pentru intervenție, doamna Bertiei, și dau cuvântul, vă rog. Uh, thank you. So I will present uh, shortly the petition mulțumesc. O să vă prezint foarte pe scurt această petiție. Nu a fost uh, semnată de către 60 eh, de cetățeni, ci de 16 ONG-uri și cetățeni. Uh, această petiție abordează cinci aspecte principale legate de uh, de faptul că Comisia nu respectă anumite aspecte din Convenția Rusă, faptul că uh, Comisia nu uh, respectă uh, normele privind răspunsul legat de Convenția Rusă, legat de accesul la informații. Comisia nu, nu transmite suficiente informații voluntare, faptul că nu există niciun interes în Uh, nedivulcarea informațiilor publice și apoi faptul că informațiile ombudsmanului cu privire la uh, mare administrație, la proastă administrație de către comisie nu sunt uh, date publicității. O să mă refer la, primele, la principalele aspecte. În primul rând, aș dori să spun că îngrijorările noastre au fost transmise DG Environment. Uh, din câte am înțeles și reprezentanții acestei direcții generale sunt prezenți în sală, uh, dar și uh, am transmis aceste informații altor DG-uri de la Comisie care se ocupă de un astfel de dosar în ce privește nerespectarea obligațiilor cu privire la instituirea unui registru public. Uh, informația care ar trebui să fie pus dată publicității este încă uh, secreti, ținută secretă de către uh, Comisia Europeană. E vorba de informație legate de felul în care statele membre transpun legea de mediu. Avem două spețe la Curtea de Justiție în ce privește um, divulgarea acestor informații de către Comisie. A existat un studiu științific legat de emisiile de dioxid de carbon asupra biomasei masei. Deci, iată, nu putem avem, uh, să avem acces la acest uh, raport. În răspunsul său, Comisia spuse că uh, Convenția de la Arus uh, uh solicită uh, instituirea unei baze de date, dar nu a unui registru public, dar nu mai precizează faptul că această da, bază de date electronice ar trebui să poată să fie accesată de către public și apoi să fie și actualizată. Din păcate, nu se întâmplă așa. De asemenea, nu e clară diferența pe care Comisia o face între un registru public și o bază de date uh, electronice. Uh, e clar că scopul acestor uh, instrumente, în conformitate cu Convenția Arhus, este același, respectiv accesul, uh, asigurarea accesului la informații de mediu. Uh, informațiile despre mediu nu sunt uh, accesibile pentru că ele, așa cum am spus, nu sunt deținute doar de DG Environment, ci și de DG Climate, Transport, Energy și așa mai departe și toate aceste informații nu sunt accesibile cetățeanului uh, care nu înțelege cum funcționează comisia, uh, politica de mediu și așa mai departe în regulamentul uh, ARUS se referă la regulamentul 10, 10 49, în care se spune că informațiile ar trebui să fie uh, făcute publice. Um, e vorba de documente care intervin în procesul legislativ, dar și de documente care, pe care instituțiile europene le primesc în uh, timpul procesului legislativ și care ar trebui să fie date publicității. Dar nu este așa. De exemplu, reuniunile tripartite, uh, când acestea sunt organizate, Procesul verbal al acestor uh, întâlniri nu sunt, publicita- nu sunt uh, date publicității, nu sunt făcute publice și uh, nu sunt uh, accesibile opiniei publice, deci uh, cetățenii nu pot să-și aducă contribuția la adoptarea, adoptarea textelor legislative. De asemenea, documentele primite de către uh, instituțiile europene când adoptă un text uh, legislativ, scrisorile din partea factorilor implicați ar trebui să fie uh, publice, să fie Uh, uh, accesibile uh, accesul la uh, informație ar, pri, ar fi, în fine, o soluție pentru a reduce povara administrativă a Comisiei și, deci, sperăm ca Comisia să facă mai multe în acest sens. Apoi, nerespectarea Convenției de la Arus, această convenție uh, Uh, în conformitate cu regulamentul 1049, uh, uh, conține excepții la dreptul de acces care nu sunt permise în conformitatea de la Arhus. Rezultatul este că informația de mediu e confidențială uh, uh, și aceasta cu încălcarea uh, Convenției de la Arhus. Reformarea regulamentului 1049 ar fi fost ocazia de revizuire a acestei politici. Comisia nu a făcut acest lucru. Acum solicităm Comisiei să profite de revizuirea Convenției de la Arhus, care ar trebui să aibă loc în viitorul apropiat pentru a extinde scopul acestui regulament Uh, și pentru a se asigura că Convenția de la Arhus se uh, aplică. Pentru că astfel legislația europeană ar respecta în fine uh, dreptul internațional. Apoi nerespectarea calendarului de, în ce privește oferirea unui răspuns. Am vorbit cu secretarul general de la Comisie. E o problemă sistematică. Nu se respectă absolut uh, niciodată uh, termenele limită în ce privește răspunsul și Chiar după ce al doilea termen limită a expirat, nu primim un răspuns. Răspunsul care ni se uh, trimite e că vom uh, răspunde pe cât de repede cu putință, ceea ce poate însemna câteva luni sau câțiva ani, ceea ce bineînțeles că nu e acceptabil pentru că se creează incertitudine juridică. Uh, dacă cineva dorește să facă apel, uh, nu uh, are timpul să o facă Um, a fost depusă o plângere la Ombudsmanul European, a trebuit din nou să cerem documente pentru a primi uh, acces la ele și apoi am amenințat cu uh, procesul pentru a primi accesul la aceste documente. Deci, concluzia finală este că cetățenii, ONG-urile, opinia publică nu pot să participe la procesul uh, decizional la nivel european și e total contrar cerințelor uh, tratatelor în ce privește participare publică, transparență și implicarea cetățenilor. Mulțumesc reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt împreună cu uh, colegul meu care reprezintă pe secretar, secretarul general. Nu suntem de acord cu interpretarea juridică uh, pe care a prezentat-o petiționarul. Uh, nu se face în uh, regulamentul respectiv la niciun fel la registru central Ehm, noi uh, avem uh, bazele de, bazele de date specifice pe care le uh, facem publice pe site-ul Digi Environment. Aceste baze sunt accesibile. E adevărat că pentru studiile de conformitate deocamdată există o, o, o speță pendantă de mult la Tribunalul de Primă Instanță după ce curtea va lua o decizie, sigur că o vom aplica. În ceea ce privește documentele legislative, faptul că nu există raporturi publici, un raport public cu privire la dialogurile tripartite, cred că mingea se află mai mult în terenul dumneavoastră decât uh, la noi. Iar în ceea ce privește argumentul principal, respectiv încălcarea Convenției uh, Arhus, dacă nu mă înșel, nu există nicio instituție care să fi constatat o încălcare a acestei convenții. Uh, Curtea de Justiție nu a constatat o astfel de încălcare. De asemenea, Comitetul de punere în aplicare a Convenției Arhus nu a ajuns la o astfel de concluzie și, după cum știți, regulamentul Arhus a făcut obiectul unor dezbateri de patru ani. Regulamentul 1377 a fost adoptat de către Parlament și de către Consiliu, în calitate de funcționar, nu-mi imaginez uh, că Parlamentul uh, ar fi putut uh, adopta un act, un document ilegal. Iată ce doream să spun în legătură cu aplicarea regulamentului 1367. Nu știu dacă Marc dorește să se refere la regulamentul 1049. Aș dori să mai spun ceva. Soluția adoptată pentru accesul la informațiile de mediu Uh, respectă regulamentul general 1049, uh, dar încă o dată e opțiunea Parlamentului și a Consiliului. Deci, din perspectivă politică, e o observație pentru dumneavoastră. Cred că, într-adevăr, am putea să îmbunătățim uh, transparența și suntem de acord cu petiționarii în acest sens, respectiv că e nevoie de mai multă transparență. Direcția mea generală încearcă să facă tot ce poate în conformitate cu uh, tratatul și jurisprudența Curții de Justiție. Probabil că știți că publicăm Uh, uh, avizele motivate și uh, scrisorile de acuzare. De asemenea, se prevede și răspunderea informației de mediu în conformitate cu regulamentul general, dar în ce privește mm, acuzele petiționarului, noi considerăm că se depășește cadrul legislativ actual. Sigur că regulamentul 1049 se poate revizui, dar încă o dată mingea este la Parlament și la Consiliu. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamna Oaken. Da, o să am o intervenție scurtă. Din câte vedem, în răspunsul dumneavoastră avem acces doar la două din cele trei uh, solicitări și am impresia că se pare că după părerea Comisiei, Convenția de la Rahaus uh, vine în urma legislației, nu primează. Dar nu stau așa lucrurile pentru că este de primă prioritate. După părerea mea, e nevoie de un uh, răspuns ceva mai detaliat din partea comisiei decât uh, ce tocmai am auzit. Cum ați spus și dumneavoastră, sunteți uh, funcționari civili și trebuie să respectați misiunea pe care o aveți. Dar totuși, avem niște petiții așa de bine pregătite, cu niște uh, argumente și justificări așa de fundamentate și uh, formulare așa de clară, încât părerea mea este că dacă dăm un astfel de răspuns, nu respectăm mm, practic eforturile petiționarilor. Să le spunem, noi am făcut tot ce am putut, dar poate că nu cred că ăsta este modul de a aborda chestiunile care țin de Convenția de la Arhaus. Am vorbit și la punctul anterior despre revizuirea directivei EIA. EIM. Nu putem spune curtea a hotărât. Până la urmă nu așteptăm să avem uh, orientări din partea curții. Comisia este cea care trebuie să dea dovadă că respectă convenția. Întotdeauna s-au dus lupte pentru a garanta transparență, pentru a garanta accesul cetățenilor la informații și ar fi minunat să vedem că și comisia câteodată reușește să fie uh, înaintea ceea ce se întâmplă nu la Ah, să vedem că apasă nu cu un picior, ci cu ambele picioare pe frână. După părerea mea, ar trebui să cerem comisiei ah, să eh, refacă răspunsul, să citească petiția foarte bine fundamentată și să ofere un răspuns clar, detaliat și să rediscutăm subiectul. Domnul Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit uh, petiționarii pe o petiție foarte bine întocmită și foarte bine fundamentată. Sunt de acord și eu am aceleași preocupări ca dumneavoastră și doamnă președintă, îndrăznesc să spun că din răspunsul comisiei a reieșit clar că se ignoră pur și simplu dorința cetățenilor de a răspunde atât la nivelul Comisiei, cât și al Consiliului și al Parlamentului. Dintr-o dată, Comisia spune că nu mai poate veni cu propuneri legislative. Ba, face acest lucru și pe baza propunerilor de la Comisie, ceilalți doi factori legislatori trec la acțiune. Nu accept conceptul unei reformulări în ceea ce privește regulamentul 1049. Deci, din perspectiva revizuirii, pot să spun că din partea Comisiei uh, a existat un eșec, nu s-au prezentat măsuri, n-a existat niciun uh, conflict până la urmă între Arhaus și regulamentul 1049. În ceea ce privește termenele și limitele de timp, nu sunt puse la întâmplare, au fost negociate cu Comisia și Consiliul înainte de uh, aprobarea regulamentului 1049 în mai 2001 și aceste termene, aceste limite de timp trebuie să fie respectate. Apoi, în ceea ce privește luarea în considerare a interesului public, vorbim despre o chestiune esențială, atât în tratatul de la Amsterdam cât și în cel de la Lisabona. Este vorba de apropierea cetățenilor de proiectele europene în acest moment în care cetățenii pierd din ce în ce mai mult legătura cu Europa și în toate argumentele pe care le-am auzit aici în toate discuțiile pe care le-am avut cu Consiliul, când am încercat să revizuim și să consolidăm regulamentul 1049, îndrăznesc să spun că a existat o blocare a acordului între Consiliu și Parlament din partea Comisiei și este ceva de neacceptat. Par să dorească să intre în discuție și să spună că nu poți să ai acces la uh, întregul dosar sau la toate detaliile. Concurența și mediul sunt niște subiecte care trebuie avut în vedere și avizele juridice. Dar aș vrea să garantez petiționarilor și am și întrebări pentru reprezentantul Comisiei în acest sens, uh, dar nu cred că merită să le mai pun, având în vedere răspunsul pe care tocmai l-am auzit din partea lor pentru petiționari. Deci vreau să garantez petiționarilor că aceste subiecte sunt abordate în revizuirea parlamentară convenită um, în la care, pentru care s-a ajuns la un acord în prima lectură și intenția, intenția noastră este să nu reducem drepturile care sunt prevăzute în regulamentul 1049 din 2001, ci să ne asigurăm că uh, vorbim de o suplimentare a celor drepturi. Ce vrem să facem? Să le garantăm cetățenilor că nu trebuie să aștepte până ajung în instanță uh, și obțin o hotărâre de acolo pentru ca să primească o, un răspuns din partea comisiei. Pentru că, până la urmă, uh, principiile democratice cer comisiei să facă acest lucru pentru cetățeni. Și uh, în regulamentul amendamentul 1049 se spune, fără a aduce atingere Convenției de la Aarhus și trebuie să existe convergență pe drepturile um, superioare și atenționările din uh, regulamentul 1049 de câte ori apare o solicitare de acces la documente. deja totul capătă o tentă kafkaescă dacă vorbești despre bază de date create, accesibile publicului, care există pentru public, dacă reușești să ajungă să le vadă, și după aceea să vii să spui, da, bazele acestea de date nu sunt publice. Haideți să încercăm să găsim o definiție pentru public, să vedem care, pentru cine sunt aceste baze de date, cui trebuie să fie accesibile. Dacă sunt accesibile publicului sunt baze de date publice. Dacă ne uităm la meniul bazei de date respective, vedem că a început ca un registru. Eu sunt vorbitor nativ de engleză și dacă se vorbește de un registru public, acesta trebuie să fie accesibil publicului în totalitate. Să nu ne mai ascundem după cuvinte și concepte și să ne asigurăm că îndeplinim și răspundem cerințelor care vin din partea cetățenilor noștri, a ONG-urilor noastre. Sigur, și Parlamentul poate să își îmbunătățească conduita și poate să fie deschis uh, la publicarea documentelor din uh, trialog. Dar Consiliul și Comisia vor fi de acord cu acest lucru. Mi-ar plăcea să primesc un răspuns aici. Mulțumesc, domnul Hofnar Acum aveți cuvântul. Da, mulțumesc. O să vorbesc în uh, germană, dar o să am o intervenție scurtă. Antevorbitorii mei, în special ultimul intervenient, domnul Cașman, au spus foarte multe dintre lucrurile pe care voiam și eu să le menționez. Vreau doar să clarific faptul că astfel de solicitări de acces la documente sau informații n-ar trebui să fie percepute ca un efort din partea cetățenilor să sâcâie autoritățile. E vorba de drepturi pe care acești cetățeni le au, care au fost garantate tocmai pentru a asigura transparența deciziilor de care vorbim. Până la urmă e vorba de o examinare esențială care trebuie să fie făcută dacă vrem să fim democratici și dacă nu putem garanta uh, această drept la examinare, o să ne confruntăm cu lipsa de încredere. Trebuie să echilibrăm toate aceste uh, lucruri Trebuie să ne asigurăm că nu există grupuri interesate care au acces mai larg decât alții. De exemplu, reprezentanții industriei nu ar trebui să aibă mai mult acces decât ONG-urile sau cetățenii. Accesul la informații este esențial dacă vrem să demonstrăm că avem uh, proceduri transparente. Până la urmă, asta este din, unul din aspectele cheie ale democrației. Dacă vom avea uh, o opoziție așa de dură din partea Comisiei, uh, arătând că nu există interes public pentru un acces la niște informații, sau dacă vom vedea că aceasta încearcă să facă o diferențiere artificială între interes public și interes privat, dacă nu există un registru, o bază care să garanteze accesul direct și o listă completă a informațiilor pe diferite subiecte și dacă întregul proces de examinare a naturii confidențiale a informațiilor începe doar după ce se fac aceste cereri oficiale cu niște termene foarte îndelungate, cred că ar trebui să se stabilească de la început ce e și ce nu e confidențial. Problema este că aceste solicitări de acces la informații perfect justificate sunt uh, contracarate de comisie cu încercări um, repetate de prelungirea termenelor, de amânare și asta nu face decât să îndepărteze publicul de noi și să submineze principiul democrației, uh, examinării publice și transparenței. Avem o datorie sfântă în Uniunea Europeană și anume să forțăm Comisia să-și schimbe aceste practici. Trebuie să-i determinăm să respecte prevederile Convenției de la Arhaus și mai ales în ceea ce privește accesul la documente. Și acest gen de practici greșite trebuie să înceteze. Mulțumesc, nu mai vrea nimeni să intervină. Nu știu dacă domnul Mers din partea Comisiei vrea să dea un răspuns intervențiilor pe care tocmai le-am auzit. Breclan. Nu o să încep acum discuții politice, dar, într-adevăr, vom răspunde petiționarilor în detaliu, vreau să vă spun acest lucru și un, o informație concretă. Anual primim cam 6.000 de solicitări de informare și 80 dintre acestea sunt în întârziere datorită cerințelor de conformitate care sunt destul de complexe. Deci vreau să înțelegeți acest lucru. Nu întârziem cu toate, ba chiar cu un procentaj foarte mic că suntem în această situație. Am ascultat intervențiile colegilor pe această petiție care au subliniat nu doar importanța pe care o acordăm acestui subiect, ci și nevoia de a merge mai departe cu eforturile într-o situație pe care cu toții o înțelegem cât e de dificilă. Dacă nu mă, înțele- nu mă înșel, doamna Ocă ne-a spus că trebuie să cerem comisiei să pună în aplicare în mod mai corect legislația comunitară în Comisia Libe se discută în prezent și, așa cum a spus și domnul Cashman, se uh, discută despre revizuirea directivei. Prin urmare, în urma intervenției petiționarilor, putem scrie Comisiei Libe și să încercăm să inițiem o colaborare cu ei pentru a putea să le oferim petiționarilor sprijinul uh, de care trebuie să se bucure, având în vedere că ei ne abordează pe noi în calitate de Comisie de Petiții. Domnul Cașmandar, rapid, vă rog. În calitate de raportor pentru revizuirea regulamentului de care vorbim, sunt dispus să rog uh, comisia să analizeze în detaliu această petiție, dar părerea mea este că petiția trebuie să rămână deschise fie până când privește un răspuns mulțumitor, fie până când se finalizează revizuirea regulamentului. Sigur, spune doamna președintă, putem încheia acest punct referitor la petiția care rămâne deschisă și inițiem, iată, și cooperarea cu Comisia Libe care se ocupă de revizuirea directivei privind accesul la documente. Mulțumesc petiționarelor pentru prezență și pentru această discuție pe care au inițiat-o în comisia noastră și fără îndoială o să ne revedem pentru a aduce mai departe această petiție. Vă mulțumim! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, petiția 357 din 2012, adresată de Ian Flori, care este astăzi aici, în sală, și care îi dau cuvântul timp de 5 minute primului semnatar al petiției. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor parlamentari, vă mulțumesc că ne-ați primit astăzi la Bruxelles împreună cu Etienne Chamic și Ian Flori. Reprezentăm un colectiv care se numește Destocamin și care va prezenta acest dosar cu ajutorul unor diapozitive. E vorba de un site în Alsacia, Uh, pe pânza freatică dintre Basel și Frankfurt și există 4.000 de tone de uh, deșeuri toxice de clase 0 și clase 1 au fost depozitate acolo uh, în niște spații subterane. Asta contravine dispozițiilor europene și riscă să se contamineze un mare rezervor de apă potabilă din regiune. Acest diapozitiv uh, vă ajută să situați mai bine geografic uh, locația respectivă. Deșeurile sunt depozitate, depozitate în amonte de această pânză freatică de-a lungul Rinului și o să vă prezint uh, problema cu toate elementele sale. Acest gen de depozit se regăsește la 550 de metri sub pământ, sub pânza freatică, vedeți acolo o schemă, apa potabilă uh, a tuturor locuitorilor este afectată. Există 24 de puțuri care traversează această pânză freatică pentru a ajunge în fundul minei. Deșeurile au fost coborâte prin aceste puțuri, puțuri Joseph Els, pentru a fi stocate la 550 de metri sub pământ. Hotărârea prefecturii privind autorizația de exploatare a fost semnată în 97 și depozitarea a început doi ani mai târziu. În 2002 a avut, s-a produs un incendiu în fundul minei și exploatația a fost închisă. Acest incendiu a fost cauzat în parte unor deșeuri care nu au respectat dispozițiile de stocare și caietul de, te- de sarcini. Au fost depuse în saci acoperiți cu uh, azbest, dar n-au fost uh, um, identificați fiindcă nu au putut fi deschiși. Oricum a avut loc un incendiu care a dus la închiderea exploatației. În 2010 au apărut două rapoarte a lui Marc Cafe, inginer, de la Dreal Alsace și în 2011 un alt raport, COPIL, Comitet de Pilotaj, Clis Stocamin, Comisia Locală de Informare și Supraveghere, înseamnă acest CLIS. Aceste trei rapoarte au, au ajuns la aceeași concluzie. Vedeți aici situl respectiv. Este o imagine care ne arată situația deasupra pânzei freatice, combina aceea de piatră și de desubt. Toate cele trei rapoarte ajung la aceeași concluzie și anume că uh, mina este localizată necorespunzător, că uh, lichidul respectiv urcă în pânza freatică și afectează întreaga regiune Pânza freatică este deci poluată, acest lucru este clar, și copil se referă la o un studiu făcut de un institut francez de cercetare care spune că mercurul poluează pânza freatică. Există și alți factori poluanți, cum ar fi antimoniul, arseniul și alte metale grele, care și ele prezintă probleme. Uh, nu se garantează în niciun fel izolarea acestor produse. Se uh, spune de asemenea că blocarea cu bantonită a acestor galerii nu va permite decât încetinirea procesului acesta de uh, contaminare a pânzei freatice. Nu se dă nicio garanție privind datele de supraveghere a sitului pe termen lung, și asta va duce la o poluare viitoare fără să mai putem identifica și cauza, pentru că la data respectivă deșeurile de care vorbim nu vor mai fi accesibile. Statul francez în acest dosar a considerat că hotărârea prefecturii privind autoritatea de exploatare a impus descărcarea tuturor deșeurilor în termen de 30 de ani în urma unui accident major, ceea ce s-a și întâmplat în 2002. În prezent, în decembrie anul trecut, guvernul francez a luat hotărârea să înlăture în parte deșele de mercur și pentru asta a prevăzut 100 de milioane de euro. Da, vedeți că a trebuit să așteptăm 10 ani și să se cheltuiască 55 de milioane de euro din bani publici pentru ca statul să înceapă să ia în considerare că asta este cu adevărat o problemă. De ce s-a dat dovadă de așa o inerție în acest dosar? Există persoane care își pun această întrebare și uh, oare există și alte lucruri de care nu știm și care sunt stocate acolo? Se menționează chiar și deșeuri radioactive. Uh, Eliminarea parțială a mercurului nu va garanta protecția completă a pânzei freatice. Suntem gata să ne asumăm repercusiunile unor astfel de decizii asupra viitoarelor generații. Nu o să putem spune că n-am știut ce se întâmplă. Eliminarea parțială a deșeurilor se va dovedi foarte dificilă, fiindcă aceste deșeuri sunt răspândite în diferite blocuri și cum putem ajunge la mercurul respectiv fără să deplasăm sute de astfel de saje de depozitare Până la urmă vorbim de fundul unei mine, unde nu există spațiu pentru a face toate aceste manevre. Marcos Buzer, un expert elvețian, spune că va fi mai ușor să eliminăm toate deșeurile fără să depășim limitele bugetare și a făcut și o demonstrație în acest sens. Acum trebuie să se accelereze începerea lucrărilor, fiindcă pe măsură ce trece timpul, eliminarea acestor deșeuri va fi din ce în ce mai dificilă. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor parlamentari, vă rugăm să invitați statul francez să-și revizuiască poziția fiindcă are datoria de a se angaja moral pentru a apăra viitoarele generații și obligația de a respecta directiva cadru privind apa, articolul 174 din tratatul privind funcționarea comunității, care garantează un nivel de protecție ridicat al mediului pe baza principiului precauției și acțiunilor preventive. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Dacă îmi dați voie, aș adăuga că am lucrat pentru Uh, am lucrat în mină și este vorba de un lucru foarte simplu. Există doar două soluții. Fie deșeurile sunt lăsate acolo, fie sunt scoase și dacă sunt lăsate în, înăuntru, este foarte sigur că copiii din viitor vor spune că vor fi uh, uh dacă că au fost otrăviți. Dacă deșeurile sunt scoat, scoase, ne, pot, uh, ne putem asigura liniștea. În mine încă se lucrează, se poate avea acces ușor și este o operațiune care poate să fie întreprinsă. Domnul Odoa. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia a primit informația în legătură cu această petiție în 2012 a examinat informația în momentul respectiv și a concluzionat că cazul poate fi legată de directiva deșeurilor și depunerii deșeurilor, care cere anumite, ce, are anumite cerințe în ceea ce privește monitorizarea și închiderea uh, gropilor de gunoi. a rampelor de gunoi. Lista finală de um, cerințe a fost uh, finalizată și nu am găsit dovezi că cerințele acestei directive nu au fost uh, îndeplinite de autoritățile franceze. Mai există directiva cadru asupra apei și directiva apelor subterane care, stabile, care stabilesc cerințe statelor membre care trebuie să fie, statele membre trebuie să evalueze statutul apelor subterane și să le monitorizeze pentru a evita deteriorarea apelor potabile. Până în 2015, autoritățile franceze și-au îndeplinit obligația conform directivei pentru că au stabilit uh, planul de gestionare a bazinului rivier, a bazinului riveran și au introdus măsuri pentru a asigura uh, statutul uh, apei potabile până în 2015. Pe aceste baze nu am găsit informații conform cărora autoritățile franceze ar încălca directivele respective. Avem, am, între timp am primit raportul copii, ceea ce arată că autoritățile franceze cunosc problema și mi se pare că autoritățile franceze sunt pregătite să asigure o uh, soluție satisfăcătoare acestei probleme uh, cu rampa de gunoi. Mm, petiționarul a menționat uh, un studiu făcut de ex- experți elvețieni și că la sfârșitul anului 2012 s-a luat o decizie de a înlătura o parte din deșeuri. Însă nu am primit încă informații detaliate în acest sens. Uh, comisia are nevoie de a examina în detaliu aceste noi elemente. Thank you. Uh, Belie. Vă mulțumesc, domnul Belie. Doamna Belie. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc petiționarilor pentru prezența lor, pentru prezentarea lor foarte clară. Aș dori să revin asupra unei serii de elemente noi, în special legate de concluziile Comisiei Europene din noiembrie și mă bucur că Comisia a luat cunoștință de faptul că au apărut elemente noi uh, care arată că uh, problema deșeurilor de stocamină uh, persistă. Cunosc foarte bine acest dosar pentru că a fost primul dosar pe care l-am tratat ca jurist în Alsace acum 15 ani. Când s-a deschis acest centru de stocare a deșeurilor periculoase industriale în minele alsaciene. Asemenea, aceleași întrebări care se pun acum erau puse de la început. Târziu, riscul necesită un răspuns din partea statului francez, alsacienii și francezii s-au adresat aleșilor europeni și sper că vom uh, da răspunsul pe care statul francez nu a putut să-l dea. Este vorba de 44.000 de tone de deșeuri industriale toxice care riscă să afecteze uh, sursa cea mai mare de apă potabilă din Europa sunt deșeuri care au risc de contaminare, care prezintă uh, risc de a contamina mai multe milioane de europeni. Singurul scenariu acceptabil a fost menționat de petiționari și este scenariul pe care autoritățile franceze trebuie să-l aplice pentru a-și uh, respecta uh, obligațiile și pentru a proteja cetățenii, și anume înlăturarea deșeurilor din aceste mine. Eh, exploatările s-au oprit acum 10 ani, nu s-a propus nicio soluție, de 10 ani suntem mulțumiți să întreținem galeriile, anumite sunt în pericol de prăbușire. Autoritățile franceze au introdus o supraveghere a pânzelor freatice și speră ca o trăvire să nu aibă loc. Nu este un răspuns serios și este uh, ceea ce vedem de 15 ani. Exploatarea este prevăzută pentru 30 de ani și a fost oprită după mai puțin de 5 ani după un incident de incendiu prin combustie spontană, incident legat de scurgerea unor dese- deșeuri neautorizate și deșeuri care fusese restocate incorrect în proximitate. Este vorba de deșeuri industriale toxice, mercur, cianură, Um, azbest și așa mai departe. Se prevedea uh, uh, scoaterea acestor deșeuri din stocare după 30 de ani sau în urma unui accident major care deja a avut loc. Comisia a, uh, ca urmare a interpelării comisiei, Franța a anunțat că cunoștea problema, că a luat la cunoștință problema și că statul francez este dispus să răspundă la cerințele diverselor directive aplicabile. Răspunsul a venit în decembrie 2012 și nu este răspunsul bun din două puncte de vedere. Din punct de vedere juridic în ceea ce privește încălcarea uh, directivei, destoc- destocarea parțială nu răspunde cerințelor directivei și este imposibil ca acolo, un, ca acolo, sunt uh, stoca, acolo unde sunt stocate deșeuri de mercur, uh, dacă scoatem o parte din aceste deșeuri, uh, acesta nu este o soluție rezonabilă. Aș fi vrut să vă evoc diversele riscuri care ar fi putut fi prezentate de către Comisia de Risc pentru a uh, vedea că trebuie, de ce trebuie să acționăm rapid. În acest moment al discuțiilor, și nu voi mai reveni asupra acestui element pentru că Comisia Europeană a luat cunoștință de noile date, se știe, conform bugetului anunțat de statul francez, s-au anunțat s-a anunțat deblocarea a 100 de milioane de euro pentru o nouă expertiză a experților elvețieni, o expertiză condusă de Marcus Buzer, specialist în deșeuri nucleare, și care a uh, participat la operațiunile de destocare a acestor deșeuri chimice din Elveția și acesta a concluzionat că destocarea este posibilă cu un cost la jumătate din cel preconizat. Așadar, pe de o parte, vă rog să păstrați deschisă această petiție, pe de altă parte, vă propun să organizăm o vizită comună între situl de, din Alsacia și situl din Elveția și aș pune o întrebare statului francez. De ce? Dacă toate studiile cer destocarea totală, și minerii care cunosc starea minei și dacă experții uh, declară că este posibilă destocarea la mai puțin de 300.000 de euro, de ce statul front francez nu propune decât o destocare parțială și nu are în vedere scenariul singurul acceptabil al destocării totale? Vă mulțumesc. Doamna Stifler, mulțumesc, doamnă președinte în calitate de deputat european din Alsacia, uh, susțin total uh, demersul Asociației din Stocamine în această temă. Însă, în ceea ce privește uh, răspunsul comisiei, am fost surprinsă negativ, după cum vedeți în prezentarea, dacă este vorba de Uh, pânze freatice la 600 de metri deasupra, sub sol, mm, pânze freatice de 40 de miliarde de metri cub, cubi, care asigură apă, apă potabilă pentru milioane de cetățeni. Această pânză freatică este amenințată de uh, contaminare de 44 de mii de tone de deșeuri toxic, de, toxice de mercur, arsenic, menționate de colega mea, uh, este o situație care durează de 11 ani. Studiile oficiale au arăt, arătat că contactul între pânza freatică și uh, deșeuri este inevitabil. Grupul experții numiți de administrații, colectivități, sindicate, toți au concluzionat că uh, pânza freatică deja a început să se infiltreze în mină și că va avea loc o inundare a siturilor uh, pe termen scurt și, mai mult ca sigur, o contaminare a pânzei freatice. Experții afirmă de asemenea că destocarea este posibilă și au fost identificate situri în Franța și Germania pentru recuperarea acestor deșeuri. Deplâng lentoarea cu care a fost tratat acest dosar de către autorități. Sunt uh, surprinsă neplăcut de răspunsul neadaptat al comisiei care a oferit uh, răspuns care sper că va fi uh, revizuit, dar răspunsul de acum ține doar de birocrație europeană, pune accentul doar pe statul, stadiul actual al sitului și nu se ține cont de primejdile din viitor. Trebuie să ne gândim însă și la viitor, la un viitor foarte apropiat. De ce puterile locale au acționat la alte situri, situri uh, siturile din Eh, Elveția au fost debarasate de toate deșeurile chimice. A fost realizabil, studiile au fost făcut, s-a putut acționa acolo. Doamnelor și domnilor, puteți să contați pe hotărârea mea și pe cea a pe miilor de petiționari pentru a vă reaminti că într-un viitor uh, foarte apropiat trebuie să fim responsabili și să-i condamnăm pe cei care nu își asumă această responsabilitate. Vă mulțumesc. Domnule Bulan, mai avem uh, doar 5 minute. 30 de secunde vin de foarte departe și vreau să uh, nu vreau să fac un discurs foarte lung, vreau să-i susțin pe petiționari. Uh, colegii mei au, au prezentat situația foarte bine. Vă solicit și eu să păstrăm deschisă această petiție. Vreau să spun comisiei că nu trebuie să uh, înceteze presiunile asupra statului francez. Doar atâta, 30 de secunde. Mulțumesc. Cred că am ajuns la un consens total în ceea ce privește solicitările făcute de petiționari care ne-au prezentat în detaliu cum stau lucrurile. Cred că toată lumea este de acord cu privire că și comportamentul comisiei a fost foarte îndepărtat de aceste probleme și a, a fost dată o abordare prea birocratică în răspuns. Comisia noastră cere Comisiei Europene să facă mai multe, fiindcă acest lucru este posibil și primul pas pe care îl putem face acum este să inițiem un dialog direct cu autoritățile franceze pentru a le cere Uh, poziția cu privire la viitoarele acțiuni, dincolo de termenele pe termen foarte lung pe care le găsim în comunicările lor din 2015 încolo. Să vedem ce vor să facă pentru a verifica lucrurile, pentru că, așa cum am auzit astăzi aici, situația aceasta care deja se trăgănează de mult timp, nu mai poate fi amânată și trebuie să se intervină rapid. De aceea vom solicita un răspuns urgent care să includă calendarul de acțiune al autorităților din Franța și o să cerem și comisiei să intre puțin mai pe fondul chestiunii în răspunsul oferit. Și noi o să oferim tot sprijinul necesar, fiindcă vom primi aceste informații suplimentare pe care le vom transmite mai departe pentru ca și Comisia să poată face investigațiile de rigoare și să dea apoi un răspuns pe măsura așteptărilor cetățenilor și care să asigure protecția mediului acesta pe care îl avem cu toții în comun. Datorită uh, timpului, nu mai avem timp să abordăm ultimul punct de pe ordinea de zi. Am solicitat și reprezentantului comisiei să fie alături de noi după masă pentru acest punct, ca să nu mai uh, prelungim discuțiile, nici pentru noi, nici pentru interpreți. Uh, ne oprim cu discuțiile aici pentru prima parte a zilei și ne revedem în sală la ora 15. Mulțumesc!